Uh, să întreprindem acțiuni de durată pentru ca toți europenii să aibă șansa de a trăi uh, în sănătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne comisar. Cu asta am încheiat uh, dezbaterea. Votul va avea loc mâine la amiază. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul doamnei Jolie cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiunile fiscale. Are cuvântul acum doamna raportare. Doamna Jolie este și președinta mea la Comisia pentru Dezvoltare. Gata, doamna Jolie are cuvântul pentru 4 minute. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, vă prezint cu anume satisfacție acest uh, raport în legătură cu fiscalitatea și dezvoltarea. Este o etapă uh, importantă a unei lupte care a fost lansată deja de mult uh, timp. Aș dori să mulțumesc colegilor uh, din uh, cadrul Comisiei pentru Dezvoltare uh, cu care am colaborat foarte bine. Uh, sper că această colaborare se va confirma și la votul de mâine. Criza economică și uh, financiară ne-a frapat și uh, țările în curs uh, de dezvoltare au nevoie mai mult decât oricând de surse noi de finanțare. În acest context al unei crize globale, să mobilizăm resurse fiscale constituie o miză de anvergură și o provocare în același timp. Sistemele fiscale eficiente uh, nu trebuie doar să financeze uh, serviciile publice care sunt uh, indispensabile, ci trebuie să uh, promoveze și o utilizare responsabilă și eficientă a resurselor publice și să aibă la bază sisteme democratice responsabile. Trebuie să se poată percepe impozite responsabile și eficiente, care însă să nu ducă la scăderea ajutorului public oferit. Uh, există anumite uh, state care uh, își reduc ajutoarele de dezvoltare. Acestea sunt evident imperfecte, sunt perfectibile, însă rămân indispensabile statelor care au fost cel mai afectate de criza economică și climatică. Nu vorbim doar de înlocuirea ajutorului, ci de reorientarea sa prin elaborarea unor sisteme fiscale eficiente, care să poată contribui la crearea de beneficii reale, care să permită uh, statelor sărace să se dezvolte, să reducă sărăcia, să compenseze pierderea uh, resurselor uh, vamale datorată liberalizării piețelor și să se poată folosi pe termen lung de ajutoarele străine. Însă statele din Sud nu sunt doar victime ale ineficienței sistemelor lor fiscale. Ele sunt victime ale unui dumping fiscal impus uh, de uh, alte instanțe, sunt victime ale unor transferuri uh, ilicite și victime ale existenței paradisurilor fiscale. Există pierderi fiscale extraordinare în fiecare an, care se ridică la uh, de 10 ori valoarea uh, ajutoarelor uh, primite. Liniile directoare ale OCDE nu sunt nici suficiente, ci nu sunt suficiente, dar sunt periculoase. Anumite state ar trebui să iasă de pe lista gri printr-o simplă semnătură, însă asta nu impune un schimb direct de informații, nici nu elimină um, paradisurile fiscale, ci încurajează un astfel de sisteme. Trebuie să terminăm cu aceste paradisuri fiscale și aceasta trebuie să reprezinte uh, o prioritate maximă a Uniunii Europene. Uh, Uniunea Europeană trebuie să-și asume uh, responsabilitatea și alături de Statele Unite trebuie să stabilească legislație clară și constrângătoare pentru a putea stabili anumite mecanisme de sancționare a paradisurilor fiscale care reprezintă o armă de distrugere în masă pentru economiile țărilor în curs de dezvoltare. Prețurile de transfer operate de întreprinderi țările europene um, abuzează de uh, sistemele fiscale uh, nefaste. Ar trebui să se impună um, un anumit sistem uh, transparent și constringător care să oblige toate multinaționalele, mai ales cele extractoare, să-și declare automat profiturile pe care le realizează și să-și declare și impozitele plătite în fiecare stat în care operează. Acesta ar fi un prim pas indispensabil. Așa putem opri pe cei care se uh, îmbogățesc de pe urma populațiilor din uh, Sud. Acest lucru este uh, indispensabil pentru ca Uniunea Europeană să-și recâștige credibilitatea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Jolie. Avem patru colegi care doresc să intervină în această dezbatere. Doamna Băsescu este primul intervenient. Un minut și vă voi opri minutul după un minut

Nu, nu mai dorește să ia cuvântul. Atunci dau cuvântul doamnei Keller. Thank you. Tax and Taxarea, impozitarea e foarte importantă când vorbim de politici de dezvoltare. E un subiect important pentru uh, dezvoltare și politici coerente aici, pentru că fără un sistem uh, corect de impozitare și fără politici uh, ferme împotriva paradisurilor fiscale, nu vom putea fi niciodată coerenți. Deci salut acest raport și sper că mâine dumneavoastră nu îl veți dilua trebuie să uh, ajutăm uh, Comisia, pentru că comunicarea acestea nu se ocupă de probleme de la OCDE și nu se ocupă de impactul uh, competiției pentru veniturile provenite din impozite. Dacă vrem să respectăm tratatul de la Lisabona, dacă dorim să fim coerenți în politica asta de dezvoltare, trebuie să acționăm acum și vă solicit să susțineți acest raport pe deplin. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Ultimul orator înscris la cuvânt, domnul Ferreira. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Cooperarea în domeniul fiscal uh, este crucială și n-ar trebui să uităm faptul că politica fiscală reprezintă uh, un element important al politicilor uh, sociale. Uh, E clar că există anumite criterii politice aici care trebuie luate în considerare. Vorbim despre uh, așa numita bună guvernanță fiscală și uh, raportarea are dreptate când menționează acest uh, lucru. Opțiunile statelor în curs de dezvoltare trebuie respectate. Și e clar că și condițiile economice din aceste state trebuie să ne preocupe. Există anumite companii care nu uh, plătesc impozite și aceasta creează probleme uh, statelor în curs de dezvoltare. O altă problemă este creată de paradisurile fiscale care uh, creează daune în valoare de 8 miliarde de dolari pe an în conformitate cu cifrele oferite de doamna raportor. Prin urmare, care sunt politicile Uniunii Europene în ceea ce privește cooperarea? Domn președinte, vom încheia uh, dezbaterea cu intervenția doamnei uh, Damanaki. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte. În numele Comisiei aș dori să mulțumesc Parlamentului European și în special Comisiei pentru Dezvoltare pentru acest raport. Mă bucur să văd că raportul doamnei Eva Jolie subliniază și întărește mesajul din comunicarea Comisiei cu privire la uh, dezvoltare și aspectele fiscale. De asemenea, raportul stabilește niște ținte foarte ambițioase și, prezin, și propune niște îndrumări puternice pentru Uniunea Europeană să mobilizeze colectarea de fonduri în țările în curs de dezvoltare. Acest lucru este esențial pentru creștere durabilă, reducerea sărăciei, bună guvernanță și furnizarea de bunuri publice necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. De asemenea, trebuie să îmbunătățim sinergiile între politicile fiscale și politicile de dezvoltare și să sprijinim țările în curs de dezvoltare să dezvolte sisteme de fiscalizare mult mai bune. Avem o problemă serioasă și personal am fost impresionată de cifrele pe care le-ați prezentat. Ați spus că suma fluxurilor ilicite este de aproape 10 ori mai mare decât uh, sumele care merg în uh, țările în curs de dezvoltare. Este o cifră impresionantă și de aceea trebuie să lucrăm simultan la două niveluri complementare. În primul rând, trebuie să sprijinim sisteme interne fiscale eficiente și în al doilea rând, trebuie să avem un sistem sau un mediu fiscal internațional coerent și transparent, astfel încât să ajutăm țările să combată evaziunea fiscală și să contribuie la colectarea reveniturilor fiscale. Raportul dumneavoastră face un apel la Comisie să țină mai bine seama de impactul liberalizării comerțului. Și în al doilea rând, nu trebuie să ne limităm doar la principiile OCDE în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale și a concurenței fiscale neloiale. Și aș vrea să mă refer acum la aceste provocări. În ceea ce privește prima chestiune, vă asigur că suntem pe deplin angajați să sprijinim o tranziție fiscală de succes prin creșterea sprijinului pentru construirea de capacități, uh, construirea de inițiative de capacități pe baza cererii și o mai bună coordonare a donatorilor la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional. În a doua chestiune, Comisia consideră că evaziunea fiscală și concurența fiscală neloială reprezintă obstacole majore în calea mobilizării resurselor naționale. De aceea ajutăm țările în curs de dezvoltare să-și dezvolte capacitățile pentru a face față acestor provocări și pentru a promova o mai bună cooperare internațională în domeniul domeniul fiscal. Deja s-au făcut foarte multe de la adoptarea comunicării noastre. Au fost uh, întreprinse acțiuni concrete datorită sprijinului financiar al Parlamentului. Alocarea unei sume de 708 80.000 de euro în 2010 ne-a permis să finanțăm activități importante pentru a promova guvernanța fiscală. Aceste activități includ seminare uh, tehnice pentru, la forumul um, pentru administrația fiscală din Africa, de asemenea sprijinirea de inițiative transparente și finanțarea unui eveniment pe lângă Națiunile Unite cu privire la mobilizarea resurselor interne. De asemenea, vom furniza asistență tehnică pentru a implementa adopta acorduri de schimb de informații fiscale. În plus, Comisia pregătește o comunicare pentru a evalua fezabilitatea introducerii unor cerințe de raportare uh, țară cu țară în legislația Uniunii Europene. Am avut de asemenea un proces de consultare publică la sfârșitul lunii ianuarie și acum vom continua cu evaluarea de impact pe acest domeniu foarte important. Aceasta va ajuta țările în curs de dezvoltare să combată mai eficient evaziunea fiscală. Vă mulțumesc sincer pentru sprijinul și angajamentul dumneavoastră în acest sens și sunt convinsă că putem face și mai multe progrese pentru a întărni guvernanța fiscală. Mă bucur să constat că aceste subiecte au fost incluse și pe agenda G20 și G8. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Închidem acum dezbaterea. Votul pe marginea acestui, acestei propuneri de rezoluție prezentată de doamna Jolie, va avea loc mâine la prânz.